Bună seara, dragi colegi! Aș dori, dacă se poate, să începem ședința din această masă, deoarece suntem într-o ușoară întârziere. Începem cu primul punct, respectiv cu adoptarea agendei și dacă nu sunt obiecții, consider că acest proiect de ordine de, de zi este adoptat. Ședința de astăzi este transmisă pe site-ul Parlamentului iar uh, interpreții pentru următoarele limbi franceză, germană, italiană, olandeză, engleză, spaniolă, portugheză, cehă, lituaniană, poloneză, bulgară și română sunt prezenți astăzi în Parlamentul European pentru această întâlnire. Ei se bazează pe calitatea sunetului și pe cea a videoului participanților la distanță pentru a vă transmite mesajul. Prin urmare, este foarte important să urmați instrucțiunile de conectare și luarea cuvântului care v-au fost transmise. Vă rugăm să rețineți că intervențiile telefonice sau numai conexiunile audio nu vor fi interpretate. Vorbitorii sunt invitați să vorbească în limba lor maternă, dacă este una dintre limbile pentru care este disponibilă interpretarea. De asemenea, este recomandat să evitați citirea unui discurs. Vă rog să utilizați notele de vorbire ca material de fundal și să vorbiți liber și într-un ritm natural. Interpreții DigiLink vă mulțumesc în avans pentru cooperare. Aș dori de asemenea să vă reamintesc că purtarea măștilor atunci când sunteți prezenți fizic la întâlnirile comisiei este obligatorie. Mergem acum la deschiderea procedurii de vot la distanță, cu mențiunea că votul va fi deschis de la ora 16.55 și va fi închis la ora 19. Toți membrii care participă la vot, prezenți în sala de ședință a Comisiei sau prin, sau prin participare la distanță, vor vota prin intermediul aplicației iVot. Următoarea procedură urmează să fie supusă la vot în Agri astăzi, și anume îmbătrânirea populației vechiului continent, posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea populației după 2020. În cursul zilei de joi ați primit lista de vot pentru a fi încărcată în iVot. Votul nostru la distanță de astăzi este organizat în două sesiuni de vot. Prima sesiune de vot va fi de la ora 16.55 la ora 19. În timpul acestei sesiuni, vi se va cere să transmiteți lista de voturi cu privire la amendamente și amendamentele de compromis, utilizând aplicația iVot de pe iPad sau de pe iPhone. Trebuie să vă inserați numele în panoul de informații, în partea stângă sus a ecranului, selectând din lista deputaților și să completați voturile pentru toate amendamentele, atingând butoanele de lângă amendamente. Puteți transmite buletinul de vot direct în iVot atingând butonul Play din colțul din dreapta sus al ecranului și alegând Trimiteți buletinul de vot. După trimiterea cu succes, aplicația vă va solicita să generați un buletin PDF pentru a semna și trimite de pe adresa dumneavoastră de e-mail oficială a Parlamentului, a Parlamentului European la agrivot.europarl.europa.eu. Lista de vot trebuie transmisă după ce votul este declarat deschis și până cel târziu la ora 19, când sesiunea de vot va fi închisă. Listele primite în afara acestei ferestre nu vor fi acceptate. Odată ce votul este deschis, veți primi de asemenea un e-mail precum și o notificare push de la iVot confirmând că votul este deschis. Dacă nu ați primit notificarea push, puteți în continuare să votați. După închiderea sesiunii de vot, la ora 19, secretariatul va întocmi listele de vot primite. Rezultatele acestei prime sesiuni de vot vor fi comunicate în scris. A doua noastră sesiune de vot va avea loc mâine între orele 9 și 10 și 11.30. Votul final pentru documentul de lucru modificat va fi deschis mâine, așa cum am spus, la ora 9 și 10 după închiderea sesiunii de votare la ora 11:30, secretariatul va începe compilarea voturilor și rezultatele finale vor fi anunțate în scris. Aș dori acum să continuăm cu verificarea quorumului pentru prima sesiune de vot. În acest sens, aș dori să rog fiecare membru care votează astăzi să solicite cuvântul activând butonul relevant din softul de participare la distanță. Solicitarea dumneavoastră pentru cuvânt va permite verificarea numărului minim de alegători prezenți pentru a continua votul. Vă rog așadar să vă marcați prezența, așa cum v-am explicat adineauri. Okay? Da. Dat fiind faptul că în urma verificării există vorbă de, uh, pentru a putea trece la votare, mergem uh, mai departe <clears throat> cu procedura uh, și de asemenea vă rog să luați act de faptul că un membru supleant participă la vot și anume doamna Schneider îl va înlocui pe domnul Norbert Linz. Votul este acum deschis. Vă rugăm să rețineți că pentru, prima, pentru această primă sesiune de vot aveți timp până la ora 19 pentru a transmite prin e-mail prima listă de vot prin iVot și buletinele de vot semnate. Vă rog să contactați asistența IT pentru deputați în cazul în care aveți dificultăți cu iVot. Numărul lor de telefon este 0032 228 43 800. Cu acestea fiind spuse, mergem mai departe cu ordinea de zi. Dragi colegi, putem trece, cu alte cuvinte, la audierea noastră, respectiv situația piețelor de fructe și legume, a pieței vinului, impactul măsurilor Uniunii Europene de luptă împotriva pandemiei COVID-19. Scopul acestei audieri este de a evalua și a discuta impactul măsurilor implementate pentru a combate pandemia asupra pieței agricole. Suntem cu toții conștienți de dificultățile prin care trece sectorul agricol, în această perioadă în toate domeniile. Este extrem de important să facem o evaluare asupra implicațiilor intervențiilor din partea Comisiei asupra sectorului agricol, astfel încât următoarele intervenții să fie adaptate odată în plus realităților din teren. Audierea este împărțită în două părți. În timpul primei părți vom avea trei invitați care ne vor oferi o imagine de ansamblu generală a impactului măsurilor europene luate pentru combaterea pandemiei asupra sectorului vitivinicol. În timpul celei de-a doua părți, cei trei experți ne vor oferi o analiză aprofundată a efectelor acestor măsuri asupra sectorului fructelor și legumelor. Invitații noștri din prima parte sunt domnul Thierry Coste, președinte al grupului de lucru pentru vin, COCECA, domnul Ignacio Sanchez Ricard, secretar general Comitetului European al Companiilor de Vinuri și doamna Daniela Zandona, consilier al Federației Europene a Vinurilor de Origine. Pentru partea a doua, invitație sunt domnul Luc Van Orbeck, președinte al grupului de lucru pentru fructe și legume, domnul Filip Binard, delegat general Asociația Europeană a Produselor Proaspete și doamna Olimpia Apostolu, coordonator comercial Asociația Greacă de Conserve de Fructe și expert în Asociația Europeană a Procesoarelor de Fructe și Legume. Fiecare parte va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri în urma <clears throat> listei de vorbitori pe care o cunoașteți. La sfârșit, de asemenea, aș dori să invit reprezentantul Comisiei Europene să ia cuvântul timp de 5 minute. Fără alte întârzieri, să continuăm prezentările grup, primului grup și voi da cuvântul primului nostru expert, domnului Thierry Coste, pentru cel mult 7 minute. Aveți cuvântul. Merci, bonjour, euh, mesdames les parlementaires. Bună ziua, mulțumesc mult uh, pentru invitație. Vreau de la bun început să vă amintesc rolul important al sectorului vitivinicol în lumea noastră aș vrea să prezint într-o manieră neexhaustivă rolul său, motoriu, creator, rolul de mediu, rolul economic, cultural, etc., etc., al acestui sector. Vreau de asemenea să vă amintesc că filiera noastră nu este nici pe departe un bloc uniform. Din potrivă, sectorul nostru se bazează pe diversitate. Vini, viticultura uh, este o miriadă de producători, de denumiri, de soiuri, un adevărat uh, mozaic care s-a construit de-a lungul timpului, uh, fiind în același timp fragil, dar și puternic. Dați-mi voie să revin asupra unei dificultăți excepționale cu care ne confruntăm în momentul de față. Avem uh, o opacitate sanitară completă pe termen mediu, opacitate economică datorită crizei sanitare, opacitate uh, economică datorită Brexitului și situației uh, relațiilor cu uh, Statele Unite ale Americii. Prin urmare, vedem că există o serie de săbia lui Damocles asupra gâturilor noastre. Dar cu toate acestea rămân în continuare convins că ne așteaptă un viitor mai bun. În această perioadă care pare îndepărtată, va, ă, filiera noastră își va păstra însă atu, aturile, dar viitorul acesta trebuie pregătit. Iar pentru asta trebuie să ne asigurăm că toate nuanțele mozaicului nostru pot să depășească obstacolele cu care ne confruntăm. Revenind la agenda noastră, dați-mi voie să vă spun că intrăm într-o perioadă de tranziție în ceea ce privește PAC. Anii 2021, 2022 și după aceea în 2023, noua PAC, provocări uh, majore plus orientările de mediu, acest New Green Deal. Dar Uh, voi începe prin a vorbi despre recolda actuală care se încheie în momentul de față. 560 de milioane de hectolitri, pare să, Deci, o recoltă relativ bună. Însă, recolta aceasta va trebui deversată într-o lume nesigură. De la începutul lui aprilie la finele lui iulie 2020, Comisia Europeană a adoptat o serie de acte legislative temporare pentru a face față crizei și pentru a institui măsuri de piață extraordinare pentru susținerea pieței. Cu toate acestea, punerea în aplicare a acestor măsuri a fost diferită în diversele state membre și nu toți au putut beneficia de pe urma acestor măsuri. Și asta din pricina mai multor factori. Durata limitată a dispozițiilor, lungimea perioadelor de adoptare, lipsa de fonduri în diversele fonduri naționale, programe de, uh, naționale de ajutor și Iată, deși au existat uh, evoluții pozitive, situația cu care se confruntă producătorii de vin uh, din Uniunea Europeană este în continuare dificilă. Uh, măsurile acestea au fost benefice într-o oarecare măsură și recent am cerut prelungirea lor. Cu toate acestea, măsurile acestea au fost doar un prim pas în direcția cea bună. A vine noul val al pandemiei și tocmai de aceea trebuie să anticipăm. Trebuie să anticipăm consecințele negative pe care măsurile, restricțiile impuse zi de zi le vor aduce cu sine. Trebuie să ne gândim la producătorii activi, cei mai activi, tineri, uh, la cooperativele rezistente care au dat dovadă de atâta rezistență în primăvară. Trebuie să ne gândim, de fapt, la toți producătorii și tocmai de aceea trebuie să fim proactivi, trebuie să, uh, să nu pierdem din vedere mizele majore, și anume sub, supraviețuirea economică, recuperarea cotelor de piață în volum și valoare, protejarea mediului înconjurător, Uh, asta în condițiile unui uh, sector afectat de criză. Deci sunt niște ambiții majore dar pentru a le atinge, sectorul va avea nevoie de ajutor. Mai întâi de toate financiar. Doamnelor și domnilor, sectorul nostru trebuie să aibă acces la acest plan de relansare și la miliardele de uh, euro oferite pentru dezvoltarea rurală. Am uh, cerut uh, anul acesta crearea unui uh, grup de lucru la nivel înalt pentru sectorul vitivinicol. Avem nevoie de o includere a sectorului nostru în CFM. Doamnelor și domnilor, avem nevoie de o dezbatere, de o concertare, de o implicare a tuturor părților implicate. Parlamentul, bineînțeles, Comisia, ministerele, ministerele reprezentanții sectorului, împreună trebuie să anticipăm. Sectorul nostru are nevoie de o viziune pe termen mediu și lung, de un, are nevoie de un plan de investiții. Nu ne putem uh, aștepta să, nu putem aștepta să treacă uraganul și după aceea să numărăm morții. Doamnelor și domnilor, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră asta, dacă e ca mesajul nostru, mesajul acesta să ajungă unde trebuie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Coste, iar acum dau cuvântul celui de-al doilea expert al nostru, domnului Ignacio Sanchez Recarte, secretar general. Aveți cuvântul pentru șapte minute. Vă rog. Mr. Sanchez, you have to push the speak button. Domnule Sanchez, trebuie să apăsați butonul speak. Yes. Hello, can you hear me? Mă auziți? Doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European, este o mare plăcere pentru mine să fiu astăzi aici. Vă mulțumesc pentru inițiativă. Reprezint uh, grupul CF pentru a vă oferi date și informații în legătură cu modul în care afectează pandemia sectorul vitivinicol. Este important să subliniem faptul că pandemia nu a avut un impact liniar. Impactul din etapa 1 diferă față de cea de-a doua etapă, așa zisa nouă realitate, și va fi foarte diferită de cea de-a treia etapă, cea pe care o trăim astăzi, al doilea val al pandemiei. Trebuie de asemenea să înțelegem că nu vorbim de uh, același tip de vinuri peste tot. Uh, vinul uh, a fost o mai puțin, vinul obișnuit a fost mai puțin afectat de, decât vinul spumant și piețele au, diferi, au evoluat diferit. Mai întâi de toate, aș dori să vă spun cum a impactat uh, COVID uh, comerțul global. A produs o scădere a valorii și a volumului comerțului internațional fără precedent. Estimăm că e vorba de circa minus 1,5% ca valoare și minus 5% ca volum. Din martie până în august, impactul a fost diferit în funcție de tipul de vin. Vinul spumant a dispărut de pe piața internațională cu o valoare de minus 30% și cu un volum de minus 10%. Vinul plat a fost de asemenea afectat, cel îmbuteliat minus 17% valoare, minus 8% volum. Și cel la cutie a crescut în comerțul internațional plus 4% ca valoare și plus 14% ca volum. Dacă vă uitați peste cifrele acestea, vă dați seama că s-a înregistrat o scădere fără precedent a valorii medii comercializate, minus 12%. Potrivit estimărilor noastre, la începutul celui de-al doilea val, în 2020, comerțul internațional ar scădea cu minus 14 Uh, și minus pentru vinul plat și minus uh, 13 pentru cel spumant, dar s-ar putea ca scăderile să fie și mai mari. Etapa de lockdown a avut un impact asupra 30% din volum și 50% din valoare la nivel global. Oricum ar sta lucrurile, situația de pe piață a compensat uh, în funcție de filiera comercială. Uh, a scăzut uh, volumul uh, vinurilor de slabă calitate, cele care se vând de multe ori la cutie. Acest lucru însă nu a compensat pierderile din primul val. Au existat unele încercări de normalizare pentru vinul spumant, dar în continuare uh, s-a pierdut în valoare circa 15%. E adevărat că comerțul electronic ne-a sporit uh, uh, vânzările cu 130%. Mai mult comerț electronic s-a făcut față de uh, etapa precedentă. Dar Asta nu reprezintă o piață importantă a pieței. Numai 1% din companiile noastre folosesc platformele de comerț electronic pentru a-și vinde vinul. Este așadar fundamental să se clarifice faptul că toate rapoartele cu, cu temei științific ne arată că consumul de alcool, consumul de vin în timpul lockdown-ului s-a redus sau cel puțin s-a menținut la același nivel. Am asistat la o scădere a frecvenței consumului de vin pe piețele Uniunii Europene. Oamenii, cetățenii, beau mai puțin și mai ieftin. și preferă vinurile locale. Deci încearcă mai degrabă să consume vinul din regiunea în care locuiesc. Dacă ne uităm peste piețele de export, pentru că depindem de exporturi, constatăm că în Statele Unite s-a înregistrat o scădere masivă a valorii importurilor de vin și dacă combinăm efectele COVID-19 și noile tarife aplicate vinurilor franceze, spaniole și germane, avem furtuna perfectă pentru țările de origine, Franța și Germania pierzând o treime din exporturile lor către Statele Unite. Cât privește Regatul Unit, criza COVID s-a adăugat crizei Brexit și iarăși în acest caz am asistat la o reducere a valorii cu minus 10% pe piața Regatului Unit. Cota de piață din țările principale, Franța și Italia, în Regatul Unit, exportatoare în Regatul Unit, s-a pierdut. China. Și aici un impact masiv din cauza COVID și asistăm și uh, aici la o tendință de scădere. Avem o scădere de 50% față de perioada pre-COVID. Și mai important este că impactul asupra companiilor de uh, vitivinicole a fost major. La sfârșitul lockdown-ului, majoritatea acestor companii puteau fi considerate masiv afectate și ne-am adresat uh, microcompaniilor întrebându-le pe acestea cum au fost afectate de pandemie. Rezultatul evaluării a fost că au fost foarte serios afectate, foarte grav afectate. Cifra de afaceri a scăzut cu 35% în medie în timpul uh, izolării și ne așteptăm ca până la sfârșitul anului 2020 cifra de afaceri să ajungă la minus 25% pentru companiile de dimensiuni medii și mari și 35% pentru microcompanii mai puțin. Vindem de, de, de ce spunem asta? Pentru că vindem cam 20% din vinurile noastre în această perioadă până la sfârșitul anului, deci am pierdut o cotă uriașă de piață, am pierdut foarte multă valoare, deci este foarte important să fim ajutați. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu, domnule Brecarte. Uh, Iar acum dau cuvântul celui de-al treilea oaspete al nostru, doamna Daniela Zandona, consilier Federația Europeană a Vinurilor de Origine, pentru cel mult șapte minute. Aveți cuvântul, doamnă. Thank you, Chairman, for giving me the floor. On behalf of the European Federation Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să mulțumesc Comisiei dumneavoastră și Secretariatului pentru că m-au invitat să vă prezint uh, lecțiile învățate de către sectorul uh, vinului. Eh, colegii antivorbitori au dat câte, câteva cifre foarte importante, însă aș eh, dori să vorbesc despre importanța viticulturii de origine, care reprezintă 60% eh, ca volum și ca valoare reprezintă 80%. Deci, fără denumiri de origine, nu există viticultură europeană. putem să găsim două categorii uh, de probleme. În primul rând, a devenit clar că avem nevoie de o diversitate de instrumente pe timp de criză și că toate măsurile de susținere trebuie mobilizate rapid. Toate vinurile au fost afectate, dar în mod diferit și de aceea avem nevoie de susținere diferită. După cum se vede în întreaga Europa, diverse scheme de intervenție au fost introduse, de exemplu în Franța, în Spania, stocarea privată, în Portugalia s-a declanșat articolul 167. Deci avem nevoie de măsuri, dar este nevoie și de flexibilitate în legătură cu uh, implementarea programelor. Este vorba și de restructurarea viilor și convertirea lor. De asemenea, uh, nu avem o rezervă adecvată pentru criză în buget. Uh, acest lucru a avut consecințe. Ar trebui să folosim fondurile uh, de la programele pentru susținerea vinurilor pentru a finanța măsuri extraordinare bugetul nu a fost uh, în linie cu necesitățile operatorilor și după aceea anumite fonduri pe care le foloseam pentru obiective obișnuite PAC au trebuit să fie uh, modi- redirecționate către răspunsul pentru criză. Ex- au existat și distorsiuni între operatori, pentru că unele state membre și-au putut permite ajutoarele de stat, în timp ce altele nu. Acest lucru ne arată importanța de a munci pe un buget, uh, asupra unui buget real pentru criză în domeniul PAC. Ultima uh, uh, lecție este că fără că Parlamentul European susține sectorul nostru. Fără implicarea dumneavoastră nu am fi avut un al doilea set de măsuri și nici o serie de derogări importante de la regulile de concurență pe timpuri de criză. Este foarte important de asemenea să ne gândim ca sector și sectorul a început să facă o autoexaminare și există o serie de învățăminte. În primul rând, instrumentele noastre de gestiune colectivă sunt la baza sectorului capacitatea pentru a adapta producția, capacitatea de a modifica temporar specificațiile uh, și uh, rolul asociațiilor de antreprenori și producători. Uh, trebuie așadar să ne consolidăm instrumentele de gestiune colectivă ne-a arătat, pandemia ne-a arătat și oportunitățile vânzării online, dar uh, uh, vânzătorii de vin trebuie să aibă în vedere această ocazie, uh, dar este destul de greu să profite de ea. Instituțiile europene trebuie să rezolve o serie de obstacole care diferă. Există um, în primul rând, uh, regulile care privesc uh, vânzarea de vinuri online, protecția denumirilor de origine uh, și producătorii trebuie să fie capacitați să folosească comunicarea digitală, să se promoveze online au apărut uh, o serie de provocări noi. Uh, după cum au spus și antevorbitorii mei, uh, criza COVID nu s-a încheiat încă și avem încă suferim de pe urma tarifelor impuse de Statele Unite. Deci, pe termen scurt, măsurile de susținere rămân cruciale, nu am putea să supraviețuim fără ele. Criza ne-a arătat că trebuie să punem un accent mai mare asupra instrumentelor de concurență, și va trebui să mai discutăm cum uh, discutăm despre prețuri la organizațiile de antreprenori și cum punem în comun valoarea. Raportul Andrieu, pe care l-ați votat săptămâna trecută, aduce o serie de soluții inovatoare și ne dă speranța că în trialogurile PAC vor exista evoluții pe acest uh, teren. Am menționat câteva provocări, instrumente de gestiune, vânzare online, reguli, obstacole online și un mediul economic precum și regulile de concurență. Există foarte multe ocazii la nivel comunitar de a face față acest, uh, acestor probleme. După cum am menționat, există trialogurile PAC care urmează avem strategia Farm to Fork și uh, strategia uh, digi- pentru servicii digitale. Însă, pentru noi, pentru a ajunge acolo, avem nevoie de susținerea dumneavoastră. Susținerea dumneavoastră este crucială și, bineînțeles, și a celorlalte instituții europene. Văd că timpul mi se termină. Vă mulțumesc pentru atenție și rămân la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări suplimentare. Mulțumim foarte mult uh, doamnei Zandona. Iar acum, uh, dragi colegi, vă sugerez să trecem la deschiderea primei sesiuni de întrebări și răspunsuri. Fiecare membru va avea la dispoziție un minut și jumătate, iar la final experții vor răspunde timp de patru minute fiecare. Pentru început dau cuvântul domnului Herbert Dorman pentru un minut și jumătate. Domnule Dorman, aveți cuvântul. Ja, danke, Herr Vorsitzender, dass Sie mir das Wort geben. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că cifrele pe care ni le-a prezentat uh, domnul Ignacio sunt uh, impresionante. Știm uh, că vinul este un, până la urmă un, vin, un produs de lux, iar acum ne confruntăm cu o perioadă în care uh, pușculițele devin din ce în ce mai uh, sărace și deci uh, vinul va avea de suferit. Vreau să-i întreb pe invitații noștri în ce măsură măsurile pe care le-am impus au fost de ajutor și ce anume consideră că ar mai trebui să facem pe viitor uh, am înțeles că ar fi nevoie de uh, ajutoare financiare, dar dincolo de ajutoarele financiare, ce am mai putea face? Și după aceea vreau să întreb ce anume vrea sectorul, el, să facă. Cu siguranță uh, ne vom uh, confrunta cu dificultăți economice luni și luni de zile de acum înainte. Produsul acesta de lux va avea cu, singur, cu siguranță de suferit și, prin urmare, mă întreb dacă sectorul se gândește eventual la recolte mai, uh, mai mici, uh, deci produse mai puține care să ajungă la, la consumatori. După aceea, vreau să vă întreb care este poziția OMC-ului Uh, știu că important este și răspunsul uh, la sentința Airbus, uh, răspunsul Statelor Unite ale Americii și, bineînțeles, implicația OMC aici. Vreau să. trebuie să ne întrebăm dacă cândva SUA va veni uh, în calea noastră sau, din potrivă, noi va trebui să dăm dovadă de mai multă slăbiciune, să zicem. <clears throat> Da, mulțumesc, domnule Herbert. Iar acum dau cuvântul pentru minut și jumătate domnului Paulo De Castro, partea grupului S&D. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, le mulțumesc celor trei paneliști fără îndoială că momentul este cât se poate de dificil, pentru că, din păcate, criza nici măcar nu s-a terminat. Această, acest al doilea val, din păcate, ne conduce la închideri de afaceri. Horeca, și anume restaurante, baruri, hoteluri, cu toate problemele care decurg de aici. problema este cu atât mai gravă cu cât va afecta calitatea ridicată a vinurilor noastre. Prin urmare, va, va fi într-adevăr o dificultate uriașă și o prăbușire a cererii. Noi avem o serie întreagă de, iniția- serie întreagă de inițiative, după cum poate vă aduceți aminte, actele delegate au fost un moment important și aici merită lăudată comisia care a fost de acord să urmeze indicațiile inclusiv ale comisiei acesteia, ale Parlamentului European în general. Ne aflăm acum în cadrul negocierilor cu, tril- cu trilogul de săptămâna viitoare chiar. Avem deci un pachet uh, de 8 miliarde cu, cu totul 10 miliarde care ar trebui să devină disponibili chiar de la 1 ianuarie 2021. Prin urmare, este foarte important ca în acest pachet banii să fie uh, orientați în principal către investitori, în principal către, investi- către întreprinderi și deci este important să se lase un loc în acest uh, text cu, cu uh, posibilității noastre de a da o mână de ajutor acestui sector. Acestui sector. Sigur că singura posibilitate pe care o avem acum pentru a mai atenua riscurile aceasta. mulțumesc, domnule președinte. Da, mulțumesc și eu. Iar acum dau cuvântul uh, din partea grupului Renew, doamnei Irene Tolered, pentru un minut și jumătate. Vă rog. Euh, merci beaucoup, euh, Monsieur le Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc uh, vorbitorilor. Noua criză COVID cu siguranță va înrăutăți situația multor companii europene în sectorul acesta vitivinicol. Prin urmare, salutăm uh, prelungirea măsurilor uh, de criză uh, stabilită de către Comisia Europeană. Asta va ajuta statele membre să vină cu ajutor, de asemenea, pentru acest sector. Sunt încântată, de asemenea, de decizia Comisiei de prelungire a termenelor de aplicare a acestor măsuri. Iată, uh, anul acesta OMC a permis Uniunii Europene să impună uh, um, să, să impună tarife noi uh, sau măsuri de retaliere comerciale Statelor Unite ale Americii în, ca urmare a sentinței Airbus. Iată, Comisia Europeană are acum mai multe arme la dispoziție. Dați-mi voie să vă spun însă că tare mă tem că în următorul CFM uh, sectorul vitivinicol uh, va suferi puternic. Vorbim de o scădere de 3,9% uh, a plăților directe și acest sector va fi afectat cu siguranță. Cer eliminarea acestei discriminări pentru că vorbim despre o discriminare a sectorului vitivinicol. În plus, eu uh, cred că, date fiind noile măsuri ecologice, nu e momentul să scădem bugetul pentru acest sector. De asemenea, cer simplificarea uh, uh măsurilor pentru uh, vânzarea la distanța vin vinurilor. Asta pentru a permite acapararea de noi piețe. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, iar acum dau cuvântul doamnei Erlena Lizi pentru un minut și jumătate. Bună seara, bun pomeriggio a Bună seara, bună seara tuturor, domnule președinte și tuturor celor prezenți și uh, celor care ne-au transmis uh, prezentările de astăzi. Aș avea câteva întrebări uh, către uh, oratori pentru domnul Cost. Cred că a fost indispensabilă măsura care s-a adoptat în Parlamentul European, însă cred că pentru unele categorii nu rezolvă problema. Uh, această măsură este aplicabilă pentru vinurile roșii și uh, se leagă de calitatea finală a produsului. În funcție de modul în care se aplică această măsură, strugurii maturi ar putea fi folosiți pentru vinul roze care trăiește o perioadă favorabilă pe piață în momentul acesta. Cât privește producția de vinuri roșii, știm că există o problemă de stocare pentru acestea, pentru Rioja, pentru Bordeaux, pentru alte vinuri, doar, uh, am, am menționat doar două exemple. Așadar, a crescut producția de vinuri de consum uh, imediat, în așa fel încât uh, să nu-i uh, uh, obligăm pe consumator să stocheze pe durate lungi vinurile produse. Vinul acesta bag-in-box a crescut pe piață ca număr de vânzări, fiind folosit în special în țările scandinave, unde uh, criza a produs efecte mai puțin evidente decât în alte țări. Acest tip de uh, containere, de, de uh, cutii în care se, se vinde acest vin, din păcate însă are un, un impact asupra mediului. De, de aceea, mai adecvat ar fi vânzarea sa în sticle. Nu credeți că ar trebui să insistăm pe producția de sticlă pentru a continua un astfel de tip de producție de vin îmbuteliat? Mă refer aici în special la vinurile spumante. Credeți că o schimbare a regulilor de producție... Scuzate, avrei ancora una cosa. Aș mai avea o întrebare pentru uh, doamna Zandona. Avantajul nostru competitiv provine în mod esențial din vinurile cu de denumire de origine. Știm foarte bine că atunci când vorbim despre varietate, producătorii europeni nu reușesc să concureze cu cei din lumea nouă să punem capăt amatorismului. Nu s-ar putea face presiune asupra consorțiilor mari în așa fel încât să se cunoască mai bine zona de origine a vinurilor. Mulțumesc și vă rog să mă iertați că am vorbit foarte repede și mult. Da, mulțumesc. Uh, vă rog foarte mult să respectați timpul de vorbire, deoarece în caz contrar nu o să mai avem timp pentru răspunsurile care, de care aveți nevoie să fie oferite. Are cuvântul Par Holmgren pentru un minut și jumătate. Vă rog. Mr. Holmgren, can you please push the speak button? Puteți apăsa butonul speak, domnule Holmgren? Să știți că eu ar trebui să adresez o întrebare la următoarea parte a sesiunii, a audierii. Deci dacă aveți uh, numele meu pe listă, e o greșeală. Asta vreau să vă spun. Da, am înțeles. Mergem mai departe cu doamna Mazali Aguilar pentru un minut și jumătate. Vă rog. Muchas gracias. Esta audición se plantea... Vă mulțumesc. Această audiere a fost propusă atunci când foarte puține persoane își puteau imagina că ne vom regăsi într-o criză generalizată a domeniului Horeca în Europa. Este nevoie de trei acțiuni fundamentale. 1. O coordonare mai bună între state. Franța, de exemplu, dedică 170 de milioane de euro sectorului vinurilor și Spania doar jumătate. Mai multe fonduri care, pentru că acestea să nu vină din programele naționale de susținere, care sunt insuficiente. Domnul Thierry Cost ne prezintă o panoramă dezolantă în uh, mulți viticultori din Spania, uh, viticultorii au primit 30% uh, din prețurile primite în campania anterioară, sub costurile de producție. Care sunt propunerile Copa Cogeca pentru ca sectorul vini, vinicol să nu sufere de practici abuzive în urma pandemiei? Sunt de acord cu domnul Sanchez Recarte. Această situație afectează producătorii mici, familiari, și acest lucru se impactul este agravat de taxele impuse de Statele Unite. Trebuie să promovăm vinul, uh, uh, pentru că să utilizăm promovarea ca o, un instrument cheie uh, pentru a găsi o soluție pe termen lung. Care este măs- măsura prioritară care ar fi trebuit să fie adoptată de către Comisia Europeană și ce ar trebui să se evite? Și în ultimul rând, sunt de acord că rezerva de criză s-a uh, dovedit absolut ineficientă. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc și eu. Am încheiat lista de vorbitori la acest panel, iar acum dau uh, cuvântul experților noștri pentru patru minute fiecare dintre ei. Uh, domnul Coste, aveți cuvântul, repet, pentru patru minute, pentru a oferi răspunsurile la întrebările care v-au fost adresate. Mr. Cost, please press the speak button. Domnule Cost, vă rog apăsați butonul speak. Yes, sorry, I have no... Um, sorry. Îmi cer scuze, n-am, nu beneficiez de interpretare. Sunt aici de unul singur. Și tare mă tem că italiana și spaniola mea nu sunt neapărat uh, de cea mai bună calitate. Deci n-am, n-am înțeles neapărat franceze, uh, întrebările și voi trece acum la franceză. Cred că doamna din Italia vorbea despre recoltă. Să știți că recolta nu sau pentru recoltă nu se pot uh, folosi uh, instrumente bune sau proaste. Uh, situația e diferită în diversele zone. Vorbeam despre acest mozaic în, în sectorul vitivinicol. Prin urmare, anumite instrumente ar putea fi, s-ar putea fi dovedi benefice în anumite regiuni, în altele nu. Uh, din păcate, iată, din pricina procedurilor uh, îndelungate, uh, multe dintre măsuri nu au putut să fie puse în aplicare până uh, în, întru totul. Să sperăm că pe viitor lucrurile se vor schimba. Acum, în ceea ce privește intervenția în spaniolă, am, cred că am înțeles că sunt mari probleme în Spania și să știți că vorbesc uh, des cu colegii din Spania. Există zone în care problemele sunt uh, grave, au fost cu atât mai accentuate în perioada aceasta de pandemie și repet încă o dată cele spuse de mine. Uh, sectorul nostru are, în primul și primul rând, nevoie de acces la fonduri suplimentare Într-un intergrup parlamentar se vorbea despre fresh money, uh, bani proaspeți. Ei bine, de aceștia avem nevoie pentru a putea depăși toate uh, toate provocările acestea care devin din ce în ce mai acute, chiar mai acute decât în primăvară. Sper din tot sufletul că mesajul meu a ajuns la dumneavoastră. Avem nevoie de un plan, în adevăratul sens al cuvântului, un plan pe termen lung care să ne ajute atât să depășim efectele crizei, cât și uh, să ne ajute să pregătim viitorul acestui sector. E important ca tinerii care actualmente sunt activi în acest sector să continue a fi activi în sectorul vitivinicol, să fie mai eficienți, mai performanți, mai uh, competenți. Și pentru asta avem nevoie de dumneavoastră de Parlamentul European. Sper din tot sufletul că am reușit să răspund cât de cât la, la întrebările adresate. Mulțumesc! Yes. Just a moment. Doar o clipă, vă rog, deoarece avem un vorbitor din partea grupului GUE care n-a fost conectat și aș dori doar uh, să întreb dacă dorește să ia cuvântul doamna uh, Rodriguez Palop Maria, dacă este conectată. Dacă este conectată, are cuvântul. Eh, sí, quería intervenir. Eh, no sé si se me escucha bien. Da, nu știu dacă mă auziți, înțeleg că da. Doream să o întreb uh, pe doamna Sandona, Sandona uh, problema pe care poate să o reprezintă uh, pentru vinuri dacă nu se fixează un preț just în funcție de uh, cantitatea produsă. Aceste vinuri poate, care se detașează prin calitate, nu cantitate, poate pot diminua cantitatea și să crească prețul. Aceasta este întrebarea mea, dacă aceasta este o posibilitate. Da, mulțumesc foarte mult. <clears throat> Iar acum are cuvântul uh, domnul Recarte pentru patru minute. Vă rog. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să reacționez răspunzând la toate întrebările care mi-au fost adresate. În legătură cu măsurile care au fost puse în aplicare și cum funcționează ele. Unele sunt mai bune, altele mai puțin bune. În ce privește prețul la distilare, o întrebare adresată de doamna Rodriguez Palop, prețurile uh, au fost destul de interesante pentru producători. Măsura a fost cât se poate de utilă pentru companiile care au introdus pe piață vinuri la un preț sub prețul mediu, deci măsura a fost foarte importantă pentru aceștia. Cu privire la recoltarea în verde, și aici fac legătura cu cea de-a doua întrebare, ce poate face sectorul, recoltarea în verde nu a fost foarte bine pusă în aplicare pentru că trebuia distrusă între, o întreagă parcelă. Noi, deci, noi ceruserăm să se distrugă doar o parte din parcelă, doar parțial parcela respectivă să existe o uh, implementare controlată a acestei măsuri pentru a putea să ducem la o ridicare a calității. În ce privește cazul Airbus, sigur, suferim foarte mult de pe urma acestei situații. Am solicitat o dezescaladare, am semnat un contract cu omologii din Statele Unite pentru principiul uh, vin pentru vin și am solicitat să se cosemneze acest angajament de a se extrage vin de a se ex exclude vinul din toate litigiile în curs. În legătură cu Next Generation EU, desigur, promovarea este pentru noi un instrument fundamental. Trebuie să câștigăm cotă de piață și valoare de piață. Prin urmare, promovarea este fundamentală. În uh, dezvoltarea rurală ar trebui să se găsească loc pentru sprijinirea activităților noastre, pentru că companiile au investit și trebuie să poată continua să investească în aceste activități pentru a face legătura nu numai între consumator și produs, ci între consumator și un produs de valoare ridicată. Oamenii trebuie să înțeleagă că pentru vinul trebuie să plătească mai mult, trebuie să recuperăm valoarea. Deci promovarea și activitățile turistice. Întrebarea domnei Liții cu privire la bag-in-box. spunem bag in box pentru că este o intrare pe care o putem urmări mai ușor în statisticile internaționale, dar uh, în principiu oamenii plătesc mai puțin pentru acest tip de vin. E un vin mai puțin costisitor. Încercăm să reducem impactul asupra mediului uh, pe care îl au ambalajele, lucrăm cu producătorii pentru a reduce impactul asupra mediului. Sigur că acest lucru este necesar și este chiar mai ieftin pentru companiile exportatoare. Ce tip de măsuri, întreba doamna Aguilar, Aguilar ne propunem pentru a recâștiga piața americană, de exemplu? Promovare, avem nevoie de sprijin în ceea ce privește promovarea pentru a recâștiga piață, cota de piață, pentru că alminter cota noastră de piață este ocupată de Argentina, Australia, Noua Zeelandă. Prin urmare, noi trebuie să investim bani pentru a le explica consumatorilor de ce este mai bine ca ei să cumpere vin de calitate. E vorba de preț și de calitate. Asta se poate realiza doar prin Uh, promovare. Deci trebuie să venim în sprijinul companiilor noastre și să simplificăm măsurile de promovare. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, iar acum are cuvântul doamna Daniela Zandona pentru patru minute. Vă rog. Thank you very much for your questions. I will... Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Aș încerca să le răspund fără a repeta ce au spus antevorbitorii mei. Cred că trebuie să distingem între măsurile pe termen scurt și cele pe termen lung. Avem nevoie de o prelungire a actelor delegate actuale, măsurile de piață și toate flexibilitățile. După aceea, fiecare stat membru va trebui să reevalueze de mai multe ori pe an necesitățile actorilor naționali. Deci, subsidiaritate maximă. Am spus uh, înainte, fiecare stat are alte nevoi nu înseamnă că dacă ești într-o poziție mai bună, ai o situație mai bună. De asemenea, uh, vinurile spumante și alte tipuri de vinuri sunt afectate extrem de mult. Deci, uh, în primul rând, prelungirea tuturor măsurilor. Ce se poate face în plus? O măsură care nu a fost luată, dar pentru care ne vom lupta, este o uh, o nouă definiție a green harvesting. În uh, comisia a schimbat această definiție în actele delegate, deci pentru a nu se trebui să se uh, distrugă toată recolta, se poate face pe parcele. Este interesant pentru că prețul oferit este foarte scăzut. În Spania și Italia s-a încercat creșterea prețurilor, prețului însă în anumite Eh, zone sunt doar câțiva actori în care ar trebui să-și distrugă toată producția. Mai interesant ar fi reducerea producției, pentru că atunci când eh, se reduc, reduce producția, lucrezi atât pe cantitate cât și pe calitate. Și este posibil să existe controle reale. Poate seamănă cu sistemul utilizat pentru asigurări, unde se iau ultimii 5 ani, se elimină cel mai bun an, cel mai prost an și după aceea se face o medie a celor 3 ani restanți. Și acest lucru ar putea să funcționeze. A fost uh, un sistem experimentat în Italia, finanțat cu ajutor, ajutoare de stat, uh, dar din păcate și acolo prețul a fost uh, prea scăzut pentru că este scump să produci vin uh, durabil, economic și social. Deci acestea sunt lucrurile care pot să fie îmbunătățite pe termen scurt. În ceea ce privește uh, generația următoare UE, sunt de acord cu uh, colegul meu care vorbește despre turismul legat de vinuri. Nu putem face o promovare pe piața internă, deci trebuie să găsim noi modalități de a comunica pentru a atrage turismul. După și să atragem și turismul virtual. Deci trebuie să investim și în această direcție. Avem nevoie de resurse pentru numeroși operatori în acest sens, pentru a insufla viață în uh, regiunile rurale. Dacă consumatorii ar vedea cum este produs vinul, cum uh, viticultorii contribuie la zona respectivă, pasiunea lor, acest lucru schimbă uh, totul. Deci trebuie să investim în această direcție. Deocamdată turismul uh, nu, e, nu este foarte folosit. Deci în acest cadru avem nevoie ca statele membre să acționeze. Trebuie să ne asigurăm că va fi printre obiective. După aceea, în ceea ce privește măsuri pe termen mai lung. Trebuie să lucrăm asupra acestei directive cu privire la accize. Aceasta a fost blocată de un deceniu. Este incredibil că comerțul electronic s-a dezvoltat atât de mult, dar uh, sectorul viticol nu poate să beneficieze. Este de-a dreptul ridicol, îmi pare rău că trebuie să o spun. Uh, banii nu rămân în pivniță. Fie uh, mergi printr-o platformă și atunci uh, plătești platforma sau trebuie să ai de-a face cu un intermediar. Interesul nostru este ca producătorul să rămână cu majoritatea fondurilor și nu plătește un intermediar. Vă mulțumesc foarte mult și îmi pare rău că am depășit timpul. Mulțumim și noi foarte mult experților pentru informațiile furnizate, foarte importante și relevante pentru sector. Iar acum continuăm această dezbatere <clears throat> și vom trece la partea a doua a audierii noastre. Voi da cuvântul domnului Luc uh, Van Orbeck, președintele grupului de lucru pentru fructe și legume, pentru cel mult șapte minute. Aveți cuvântul. Concerning COVID crisis and the, the... În ceea ce privește criza COVID și efectele acesteia Trebuie să ne gândim că la începutul crizei sectorul uh, fructelor și legumelor suferea deja din pricina unei crize cu care ne confruntam de câțiva ani de zile. Embargoul rus, uh, noile condiții de mediu, etc., etc. Și după aceea a apărut uh, peste toate acestea și COVID-19. Dar să știți, efectele acestei pandemii sunt uh, diferite uh, de cele, uh, când vine vorba despre acest sector al fructelor și legume, de efectele cu care s-au confruntat alte sectoare. În această perioadă, oamenii au continuat să consume legume și fructe și chiar vânzările au crescut. Un comerciant german spunea la un moment dat că e ca și cum ar fi Crăciunul în fiecare zi cererea pentru fructe și legume a fost uh, uh, afectată sau a, a, a fost afectată în mod pozitiv de trei caracteristici care au marcat com, comportamentul oamenilor de la bun început. Creșterea la începutul lockdown-ului, creșterea numărului de mese consumate la acasă, uh, Uh, tendința consumatorilor de a cumpăra produse proaspete și de bază și, de asemenea, convingerea că uh, fructele și legumele sunt sănătoase și aduc beneficii pentru imun, sistemul imunitar. Dar uh, să nu uităm că, în ciuda efectelor acestora Uh, pozitive, au existat categorii de fructe și legume care s-au confruntat cu dificultăți în această perioadă. Uh, mă gândesc, spre exemplu, la fructele roșii, care sunt mai perisabile și deci cererea a scăzut. Uh, mă gândesc la operatorii care erau orientați spre piețele tradiționale și uh, Uh, care au fost afectați din pricina faptului că majoritatea cumpărăturilor se făceau la supra, uh, supra, supermarketuri. După aceea uh, mai sunt și produsele care erau orientate de la început spre sectorul Horeca. Mă gândesc la diferite fructe și legume de cea mai bună calitate sau la, la cartofii folosiți în industrie. Dar să nu uităm că nu tot ce strălucește e aur. Uh, de fapt, uh, s-au acumulat de-a lungul lanțului de uh, produs, uh, producție o serie de costuri suplimentare. Mă gândesc aici la înlocuirea forței de muncă pe câmpuri sau în Uh, fabricile de sortare, mă gândesc la scăderea productivității din pricina măsurilor de uh, sanitare, mă gândesc la investițiile care au uh, trebuit să fie făcute pentru a garanta securitatea oamenilor. Deci, până la urmă, acest preț mai mare obținut pe piață nu a fost întotdeauna suficient pentru a acoperi aceste costuri suplimentare trebuie să menționăm ca factor esențial care a dus la buna prestație a acestui sector în aceste luni uh, capacitatea de reacție a sectorului, în primul și în primul rând. În al doilea rând, efortul făcut de către producători și organizațiile de producători și după aceea responsabilitatea și profesionalismul de care au dat dovadă. Uh, atât produc- producătorii cât și uh, centrele de sortare a fructelor și uh, legumelor și uh, lucrătorii de aici au rezistat în ciuda dificultăților cu care s-au confruntat. Cooperativele au implementat, prin, uh, au implementat rapid uh, planuri de prevenire a riscurilor, protocoare de securitate, planuri de urgență pentru a asigura continuitatea producției. S-au adaptat zilnic la circumstanțe schimbătoare și reglementări uh, schimbătoare. S-au descurcat de minune și această abilitate de a reacționa s-a datorat faptul că faptului că producătorii sunt organizați în mare parte în cooperative sau organizații de producători. producători. Și toate acestea n-ar fi fost posibile dacă producătorii ar fi trebuit să se descurce de unii singuri. Care a fost reacția Uniunii Europene? Reacția a fost rapidă, a oferit rapid uh, linii directoare cu privire la păstrarea deschisă a pieței unice, nu, atât, nu doar pentru bunurile perisabile, Uh, ci și pentru uh, materialele necesare pentru împachetare, pentru ambalare uh, și, de asemenea, Uniunea Europeană a rezolvat problema logistică a transportului de, de bunuri în Uniunea Europeană. De asemenea, uh, Comisia Europeană a oferit uh, libertatea de circulație pentru lucrătorii sezonieri. Această reacție fermă și rapidă a fost absolut esențială pentru că uh, diversele state membre, vă amintiți, ofereau informații diferite și asta în fiecare zi. În plus, Comisia a venit cu flexibilități tehnice care să faciliteze gestiunea uh, Uh, organizațiilor de producători în acest sector. Chiar dacă au existat uh, diferite interpretări în statele membre, obiectivul a fost atins și vă mulțumim pentru asta. A fost însă un uh, aspect care ne-a dezamăgit și anume faptul că Comisia nu a fost de acord cu aplicarea unui sistem de criză care să beneficieze de un buget ad hoc care să compenseze toate pierderile uh, generate de COVID. Spre exemplu, în sectorul nostru, posibilitatea de retragere a tuturor produselor care nu puteau să fie comercializate. Deci, în această criză, Uniunea Europeană nu a creat un fond specific pentru sprijinirea organizațiilor de producători și a operatorilor care garantau uh, uh siguranța alimentară. Meritele lor au fost recunoscute, dar uh, din punct de vedere financiar nu au primit nimic. nimic. Care sunt lecțiile pe care le-am uh, Uh, învățat în urma acestei uh, crize. Uh, sectorul nostru este unul intensiv și durabil și lucrul acesta trebuie să fie luat în considerare. Iată, consumatorii consideră că fructele și legumele noastre sunt sănătoase și sigure. Am învățat de asemenea cât de importantă este, uh, este, cât de important este sectorul primar și să nu uităm că capacitatea și reziliența sectorului nostru se bazează până la urmă pe capacitatea de a lucra împreună. Prin urmare, e important să uh, mizăm pe politici care sprijină tocmai cooperativele. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnului Ivan Olbeck, iar acum dau cuvântul domnului Filip Binart pentru cel mult șapte minute. Vă rog, aveți cuvântul.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 Is it all, all right now? Acum se aude? Bun. Atunci să reiau, până nu ne, se întrerupe din nou legătura. Mai întâi de toate, mulțumesc domnului președinte pentru că a organizat această sesiune privind impactul pandemiei COVID-19 asupra sectorului fructelor și legumelor, în special uh, provocările socioeconomice. Aș vrea să subliniez aprecierea sectorului nostru pentru reacția rapidă a Uniunii Europene la primele provocări asupra activității noastre de îndată ce pandemia a început să se extindă. Uh, sectorul nostru a salutat în mod deosebit reacția promptă de, uh, la închiderea frontierelor uh, cu acele coridoare verzi deosebit de importante pentru produsele perisabile de asemenea, s-au instituit orientări pentru mobilitatea lucrătorilor sezonieri, ceea ce a fost esențial pentru uh, recoltarea uh, culturilor și apoi uh, menținerea uh, livezilor și prevenirea deșeurilor alimentare. De asemenea, s-au introdus măsuri de flexibilitate în instrumentele PAC, uh, programe de promovare și uh, introducerea unui nou apel de programe de asemenea, uh, măsuri de facilitare comercială, cum ar fi certificarea electronică, acceptată acum de 34 dintre piețile noastre de export și permiterea ca uh, ajutoarele de stat să vină în sprijinul întreprinderilor celor mai afectate, în special cele care funcționează în domeniul serviciilor alimentare. Uh, aprovizionarea cu fructe și legume proaspete de-a lungul pandemiei a demonstrat că sectorul dispune de reziliență, sectorul a reușit să reacționeze rapid la achizițiile în regim de panică, s-a adaptat uh, la disponibilitatea producției, în, uh, garantând în același timp suficientă diversitate s-a ajustat la ultimele solicitări ale consumatorilor, ale clienților în, în materie de ambalaj și așa mai departe și a repoziționat vânzările către noi consumatori, uh, inclusiv cei online și a făcut față unor consecințe ale închiderii serviciilor alimentare Uh, fiind în situația de a redirecționa produsele specifice către alte canale cum, mm, în funcție de varietate, de calitate și de standarde care deseori sunt diferite cele, din, de cele ale sectorului de vânzare cu amănuntul tradiționale. Fructele și legumele au fost considerate ca fiind esențiale și s-a asigurat aprovizionarea cu acestea, însă acest lucru nu trebuie să însemne că continuitatea activității trebuie considerată drept un lucru sigur. Evaluarea de impact uh, care s-a realizat a estimat costuri adăugate de cel puțin 500 de milioane de euro costuri suplimentare pe lună, care reprezintă în mare 350 de milioane de euro la etapa de culegere și ambalare, bazat pe, estim, de, pe media estimată a creșterii costurilor cu circa 10%, 150 de milioane de euro pentru costurile de transport sporite, o creștere cu 25% datorită întârzierilor și a întoarcerilor la gol. Aceste calcule nu cuprind și pierderea de activitate la nivelul serviciilor alimentare, vânzările reprezentând circa 15 până la 25% din totalul pieței pentru fructe și legume. Um, această situație însă nu a fost specifică doar fructelor și legumelor. În principiu, pentru primele șase luni ale acestei crize a existat o relativă stabilitate a valorii, și chiar o ușoară creștere a comerțului în interiorul Uniunii Europene. Din păcate însă, uh, exporturile Uniunii Europene au scăzut cu 9%, în special din cauza unor probleme logistice și de acces la piață, nesigur în această perioadă, în același timp producătorului oferindu-i se o piață mai sigură și stabilă la nivel local și în interiorul Uniunii Europene. Într-adevăr, în timpul crizei, uh, consumatorul european s-a orientat către produsele proaspete, mai valoroase și din punct de vedere nutrițional. Au existat, de adevărat, și categorii cum ar fi uh, căpșunele, uh, sparanghelul și altele care depind în mai mare măsură de sectorul serviciilor alimentare. Cât privește cel de-al doilea val și impactul pe care l-ar putea produce, aș vrea să menționez câteva lucruri. Mai întâi, o creștere masivă asupra prețurilor din cauza crizei economice. După ce am uh, avut prețuri destul de stabile la începutul pandemiei și a existat o cerere adecvată pentru produsele mai uh, de calitate, Acum uh, ne aflăm în contextul unei crize economice crescânde și uh, la nivelul pieței cu amănuntul, prețurile, presiunea prețurilor este mult mai puternică. Apoi, uh, aceste situații vor produce o, creș- o creștere a prețurilor la, la ambalaje, iar serviciile alimentare se vor confrunta din ce în ce mai mult cu închideri, iar diversitatea Mă refer aici la serviciile de catering, la restaurante, hoteluri, festivaluri alimentare și așa mai departe, vor avea de suferit. Deci impactul va fi un uh, impact în domino, ceea ce va spori problema din acest punct de vedere. Cât privește disponibilitatea lucrătorilor sezoniere, a existat o recomandare din partea Comisiei care trebuie pusă în aplicare pentru a asigura soluții pentru această problemă. În ce privește comerțul, da, aici sunt soluții care trebuie consolidate, de exemplu în ce privește schema de certificare, auditurile virtuale trebuie să fie facilitate și așa mai departe. Sigur, trebuie să avem în vedere și implicațiile crizei Brexit, care va produce un impact asupra costurilor. Și aș mai adăuga câteva lucruri în legătură cu consumul, Uh, stilul de viață în schimbare de pe urma pandemiei creează oportunități pentru creșterea consumului de fructe și legume și cred că acum trebuie să profităm de acest moment pentru a avea o, pentru a, uh, uh, le explica mai bine consumatorilor care este importanța calității nutriționale a produselor în contextul strategiei Farm to Fork și aș face aici trimitere la anul 2021 pe care FAO l-a declarat ca fiind anul uh, internațional al fructelor și legumelor. Iată o, un mediu pozitiv pentru a promova consumul uh, de fructe și legume. Mă voi opri aici. Mulțumesc încă o dată Comisiei Agri și sper ca eforturile ce se vor întreprinde să ne ajute să stimulăm consumul de fructe și legume în această situație dificilă a pandemiei. Mulțumesc! Mulțumim și noi, iar acum dau cuvântul pentru cel mult șapte minute doamnei Olimpia Apostolou. Vă rog. To begin, uh, let me thank you for giving... Pentru a începe, vă mulțumesc că ați dat profil uh ocazia de a discuta provocările cu care se uh, confruntă acest sector de de la începutul pandemiei. Profel este Asociația Europeană a Procesatorilor de Fructe și Legume. Reprezintă prin asociații naționale mai mult de 500 de companii de procesare din 11 state membre ale Uniunii. Produsele includ uh, legume uh, congelate, uh, uscate și uh, la conservă, gemuri și uh, fructe uh, congelate. Sectorul are o cifră de afaceri de, de afacere de 25 de miliarde și angajează în jur de 80 de mii de persoane. Pandemia COVID-19 a creat probleme majore pentru industrie. Diversele măsuri de confinament inclu- hotărâte de guverne au avut uh, un impact imediat asupra lanțului de aprovizionare companiile au încercat să se, adopte, să dea se adapteze la situația cea nouă, nouă cu uh, hrană convenabilă și accesibilă consumatorilor. Vom prezenta trei exemple a companiilor din sectorul nostru, felul în care au fost afectate și răspunsul Uniunii Europene. Lucrătorii sezonieri. În timpul uh, primăverii, în timp ce guvernele introduceau măsuri pentru a limita mobilitatea, cum ar fi închiderea frontierelor, îngrijorarea majoră a industriei a fost uh, lipsa de uh, lucrători sezonieri. Deseori, cei care culeg fructele vin din state din Uniunea Europeană sau din afară, cum ar fi Albania sau Maroc. Închiderea frontierelor a amenința posibilitatea ca acești lucrători să ajungă acolo unde era nevoie de ei. Uniunea Europeană a oferit orientări în legătură cu aplicarea restric- restricțiilor și lucrătorii sezonieri din agricultură au fost recunoscuți ca lucrători esențiali. Așadar, au putut să tras- traverseze frontierele și culturile au putut fi recoltate. Lucrători în fabrici. Uh, Comisia a oferit orientări și în legătură cu întoarcerea la locul de muncă pentru a evita infecțiile la locul de muncă. Orientările propun măsuri foarte uh, stricte pentru a evita infecțiile la locul de muncă, dar în același timp permit industriilor esențiale să continue să funcționeze, ceea ce este crucial. De în momentul de față, în Grecia, acest lucru nu este luat în considerare când uh, un număr de lucrători dintr-o fabrică testează pozitiv la coronavirus, uh, protecția civilă ordon, ordonează uh, închiderea completă a fabricii timp de zile întregi. Ordinul include toate funcțiile Uh, fabricii, inclusiv uh, depozitele sau facilitățile de logistică. Deci uh, fabrica nu poate să trimită produsele cumpărătorilor, ceea ce creează o disrupție a lanțurilor de aprovizionare în Europa. Etichetarea este un alt aspect. După cum s-a programat înainte de pandemie, la 1 aprilie au intrat în vigoare reguli specifice pentru etichetarea produselor alimentare. Companiile au raportat dificultăți cu această dată datorită crizei COVID. Furnizorii își opriseră sau diminuaseră activitatea și au fost uh, întâlnite în întârzieri în producerea etichetelor uh, corespunzătoare pentru a uh, evita întreruperea lanțului, companiile au trebuit să folosească etichetele cele vechi. Din fericire a fost, existat o discuție între statele membre și s-a ne, recunoscut necesitatea unei, uh, unui calendar mai flexibil, ceea ce permis, a permis companiilor să continue să furnizeze produsele și fără întrerupere s-au uh, găsit, au avut loc multe probleme practice în uh, lanțul de aprovizionare. Disponibilitatea și protecția lucrătorilor, inclusiv lucrătorii sezonieri, uh, condițiile în fabrici, constrângerile și perturbările logistice. Lipsa de materiale datorită creșterii de cereri pe piață. Posibilitatea Comisiei Europene de a acorda orientări Uh, în toate statele membre a fost foarte utilă în rezolvarea acestor probleme. Majoritatea mm, fabricilor de procesare au rămas deschise sub condiții foarte dificile și cu mari, gri, mari griji pentru a asigura uh, o circunstanțe și un uh, mediu sigur pentru angajați. Sectorul fructelor și legumelor conservate din Europa, un sector esențial, s-a confruntat cu o cerere crescândă pentru produse cu o dată de expirare uh, mai extinsă. Am reușit să uh, gestionăm această situație cu succes. Nu a existat uh, o lipsă a produselor noastre de pe, pe rafturile supermarketurilor din Uniunea Europeană. Dar aplicarea strictă a protocolelor de igienă COVID-19 Uh, continuă să ducă la costuri crescute de producție. Pandemia ne-a obligat pe toți să ne regândim prioritățile. Prioritățile activităților economice și ale deciziilor trebuie să fie și ele regândite accesul nostru rapid și ușor la uh, alimente de calitate și adecvate trebuie să nu fie considerat ca un dat. Mii de lucrători și sute de companii sunt esențiale și, prin urmare, ca societăți trebuie să investim mai mult în producția alimentară și în oamenii care lucrează pentru a produce aceste alimente. Sectorul cere consumatorilor și uh, sectorului de retail să aprecieze în mod diferit uh, sectorul fructelor și uh, legumelor procesate din Europa. Vă mulțumesc! Le mulțumim și noi experților pentru informațiile furnizate, iar acum vom merge mai departe și vom da cuvântul uh, colegilor europarlamentari pentru un minut și jumătate, cu mențiunea că experții vor avea la dispoziție mai apoi să răspundă fiecare câte patru minute. Pentru început dăm cuvântul doamnei Ann Sander din partea grupului PP pentru un minut și jumătate. Vă rog. Oui, merci, monsieur le Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mai întâi de toate vreau să salut acțiunea sectorului fructelor și legumelor în această criză, cum ați spus, ați continuat să produceți și să distribuiți în ciuda problemelor cu care v-ați confruntat, în ciuda costurilor suplimentare, etc. Odată cu deschiderea închiderea uh, uh, sectorului Horeca, uh, oprirea exporturilor, sectorul dumneavoastră a suferit deja sau va suferi cu siguranță mai mult în următoarele zile și săptămâni. Pentru a reacționa la dificultățile cu care v-ați confruntat, la nivel european s-au luat o serie de măsuri. Astăzi, iată, criza se prelungește, rămânem în incertitudine, uh, și, prin urmare, apar o serie de întrebări legate de necesitatea aplicării unor noi măsuri de susținere. Ne puteți spune mai multe despre urgențele cu care vă confruntați în momentul de față, asta pentru a întrevedea viitoarele măsuri. De asemenea, am vrea să aflăm din partea dumneavoastră care sunt așteptările dumneavoastră, care sunt liniile roșii în contextul dezbaterilor dificile care se poartă în momentul de față pe tema Brexitului, spre exemplu. Deci, ne puteți spune într-o manieră precisă care sunt temerile și așteptările dumneavoastră. Mulțumesc! Doamna Clara Aguilera, pentru un minut și jumătate aveți cuvântul. Sí, buenas tardes a todos. Eh, agradecerle. Bună ziua tuturor! Eh, mulțumesc eh, celor trei experți care au intervenit pentru sectorul fructelor și legumelor. Eu aș dori să mă refer la un aspect la care se referea domnul Binar de la Freshwell probleme legate de transport, măsurile necesare pentru acoperirea lucrătorilor. Eu aș dori să știu dacă îmi poate, dacă poate să-mi spună uh, dacă aceste măsuri au avut repercusiuni asupra producătorilor sau consumatorilor eu am văzut că prețurile în general au crescut la fructe și legume. Acest lucru se datorează industriei, producției sau lanțurilor de supermarketuri. Aceste costuri, cum au, ce impact au avut asupra consumatorului? Și cred că ne-au mai rămas poate un an până la vară de criză, ce măsuri putem lua pentru a face față cu această situație care va continua? Ce măsuri ar putea să fie utile pentru dumneavoastră? Puteți să-mi răspundeți oricare dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc. Hilde Vautmans, pentru din și jumătate, are cuvântul. Thank you very much. Vă mulțumesc, le mulțumesc tuturor uh, invitațiilor pentru prezentările foarte interesate. Vreau să încep prin a spune că, din punctul meu de vedere, sectorul acesta s-a descurcat foarte, foarte bine. În cursul pandemiei ne au oferit, uh, ne-au pus la dispoziție suficiente fructe și legume și nu putem decât uh, saluta asta. Să știți că eu am vorbit mult cu reprezentanții sectorului și ce am aflat, am aflat că s-a vândut foarte mult. Vreau să întreb cum anume am putea ajuta exploatațiile să vândă și în continuare mult. Pentru că în perioada aceasta de pandemie, să știți că s-a vândut mult în exploatații. În al doilea rând, acum, uh, iată, se apropie un al doilea val, uh, vedem asta și în Belgia, vedem și în alte state. Prin urmare, vreau să întreb dacă un uh, nou lockdown este deja Uh, luat în considerare de către sectorul uh, fructelor și legumelor. Cum v-am putea ajuta în următoarea perioadă? Vine Crăciunul, uh, oamenii se adună, e nevoie de fructe și legume, cum vă putem ajuta? În al treilea rând, lucrătorii sezonieri. E important să facem sistemul mai bun pentru anul viitor. Mulțumesc! Domnule Brătân, aveți cuvântul pentru minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc celor care au intervenit pentru că ne-au liniștit într-o oarecare măsură, întrucât înțeleg că fruct, producția de fructe și legume la nivel european a rezistat destul de bine în fața pandemiei de coronavirus. Însă e o chestiune conjuncturală aceasta. În calitatea mea de franceză aș dori să vă împărtășesc îngrijorarea mea în legătură cu cifre structurale, la nivel structural. Vă atrag atenția asupra consecințelor grave ale politicii agricole comune în ce privește producția de fructe și legume în Franța. Dacă luăm Uh, proporția de hectare de arbori uh, fructiferi. Suprafața a scăzut în ultimii 20 de ani cu 40%. Același lucru și pentru producția de mere, dintre, unul dintre sectoarele de excelență ale Franței. Dacă iau fructele și legumele, constată același lucru în ultimii 20 de ani. Sparanghelul 20% mai puțin. Uh, um, diferite alte legume, morcovii, conopida, au scăzut cu cifre asemănătoare. E adevărat că piața unică nu ne-a fost prea favorabilă, să știindu-se că costul uh, forței de muncă este mai mare în Franța decât în țările vecine, și anume Germania, țările de jos, Spania, care au avut de câștigat de pe urma acestei discrepanțe. Și al doilea motiv al acestei situații îl reprezintă incapacitatea Uniunii Europene de a încuraja scurcircuitările, și anume s-au uh, privilegiat producții uh, mai de mai departe, în, mm, chiar împotriva considerațiunilor de mediu. Deci uh, nu s-a ținut seama de interesele naționale în favoarea liberalismului, nu s-a ținut seama nici de interesele de mediu. Întrebarea este dacă pandemia a agravat cumva sau nu aceste disparități, se pune întrebarea. Nu cumva unele state membre au, au rezistat mai puțin bine decât altele la criza coronavirus? Mulțumesc! Domnul Martin Hausling, pentru un minut și jumătate aveți cuvântul. Ja, vielen Dank für die Debatte. Mulțumesc tare mult pentru această dezbatere. Cred că e important să le mulțumim nu doar companiilor, ci și muncitorilor, lucrătorilor, care s-au asigurat uh, că uh, siguranța alimentară este garantată. Iată, ne aflăm uh, în pragul unui al doilea val al pandemiei, situația nu se va schimba cu siguranță. Și vreau să vă întreb cum anume ne-am putea asigura că pe viitor lucrătorii pot beneficia de condiții de uh, uh, condiții sanitare mai bune și în același timp vreau să vă întreb cum ne-am putea asigura că acești uh, muncitori vor primi salarii juste. Uh, Vedem și în Germania că salariile pe care le primesc lucrătorii sezonieri sunt absolut uh, inacceptabile la nivel european, sunt extraordinar de scăzute, prin urmare lucrurile trebuie să se schimbe. Am văzut că e nevoie de o schimbare. Prin urmare, vreau să vă întreb cum anume standardele acestea vor fi îmbunătățite pe viitor. Știu că aveți probleme cu plata, dar e clar că trebuie să, să discute și cu marile companii care cumpără fructele și legumele. Asta trebuie trebuie să le explicați că uh, presiunea aceasta prin preț este absolut inacceptabilă și că salariile trebuie să fie juste. În al doilea rând, vreau să vă întreb dacă uh, veți putea într-adevăr folosi mai puține pesticide pe viitor. În al treilea rând, regionalitatea, uh, caracterul regional putem sprijini asta pe viitor. Putem, într-adevăr, să avem acest caracter regional la nivel european? Mulțumesc! Domnul Par Holmgren, pentru un minut și jumătate aveți cuvântul. We need to think out of the box. We need to match local production with local demand. I see the Trebuie ca producția locală să fie alăturate uh, achiziției locale trebuie să integrăm totul în strategia Farm to Fork uh, pentru ca aceasta să devină o realitate și nu doar o mantră europeană. Trebuie să ne gândim cum să aducem un venit suplimentar fermierilor, uh, eliberându-i de presiunea constantă a prețurilor. În sectorul agricol, uh, ceea ce e mic este uh, util și uh, ar fi utilă o, ar fi util un consum mai uh, conștient. Consumatorii trebuie să știe ceea ce consumă, originile, condițiile de producție și dacă contribuie la ceva mai mare sau nu. Practic, uh, într-o matrice post-materialistă. Nu putem să ne bazăm pe importarea produselor pe care le interzicem în Europa nu putem să interzicem pesticide și să importăm produse care sunt produse cu pesticide din, alte, din state din afara Uniunii. Nu putem să importăm organisme modificate genetic pe care le-am interzis în Uniunea Europeană. Și trebuie să susținem uh, sectoarele care nu depind de importuri. Trebuie să uh, ne bazăm mai puțin pe îngrășăminte și trebuie să ne bazăm pe producția biologică și de standard înalt cu companii care ne garantează uh, producția locală în funcție de cererea locală. Vă mulțumesc. Domnul Par Holmgren, aveți cuvântul pentru un minut și jumătate. Thank you very much. Another try, I think. Vă mulțumesc tare mult încă o Mulțumesc foarte mult, mai încercăm o dată și vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere foarte interesantă pe o temă foarte importantă, desigur. La începutul acestei crize am subliniat importanța și fragilitatea siguranței alimentare europene, sectorul fructelor și legumelor fiind foarte puternic afectat. Ce cred micii producători despre faptul că abordarea generală a Consiliului pare să nu pună niciun fel de valoare asupra uh, susținerii lanțurilor de producție locale? Câtă vreme o experiență clară din urma pandemiei este aceea că consumatorii și întreprinderile își doresc acest lucru. Cum putem profita de această ocazie pentru a asigura lanțuri de aprovizionare mai scurte și a susține producția circulară și locală, prelucând producția locală pentru a evita pe viitor uh, corupția în aceste lanțuri uh, de aprovizionare? De asemenea, pentru a asigura tranziția către un uh, sistem alimentar durabil. Cum am putea crea un astfel de sistem pe termen lung și micii producători de fructe și legume, ce, ne, ce au nevoie, de ce au nevoie de la noi, Comisia Europeană, parlamentarii europeni, pentru, a, le, pentru a-i putea ajuta? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu colegilor pentru intervențiile avute, iar acum mergem mai departe la experții noștri, rugându-i să, ne răz- să răspundă la întrebările care le-au fost adresate și începem cu domnul Van Orbeck pentru patru minute. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you uh, all for this interesting debate and the Vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere interesantă și pentru întrebările interesante. Pentru mine, rolul central în uh, domeniul legumelor și fructelor este rolul organizațiilor producătorilor. Aceste organizații sunt acolo pentru a-și apăra producătorii, pentru a-i uni, pentru a le consolida poziția în lanțul de furnizare și avem această organizare a pieței în comune din 1996. Mi se pare că a fost o inițiativă foarte bună pentru că are avantaje pe mai multe nivele care uh, pentru că îi unește pe fermierii mai mici, pe cei mai mari. În țara mea, de exemplu, 80% din fermieri sunt organizați, deci uh, au o anumită poziție în lanțul de furnizare. Nu înseamnă că sunt capabili să uh, facă față pieței. Știu că este o discuție foarte dificilă, dar uh, pe lanțurile scurte de producție și piețele locale. Nu îmi place dezbaterea care este binară, că este una sau alta. Cele două sisteme sunt complementare. Uh, și dacă ne uităm la realitatea de pe teren, vedem că foarte mulți fermieri uh, au producție durabilă, intensivă, uh, cu produse de calitate, dar și comercializează și produc, produse uh, la nivel local. Deci aceste sisteme sunt complementare. Ce trebuie să facem? Cred că trebuie să înregistrăm uh, un progres în gestiunea riscului. Acest lucru ar fi cheie pentru mine, gestiunea riscului și organizațiile producătorilor, sistemul de organizare a pieței are un loc privilegiat pentru a ajuta sectorul. Mi-aduc aminte de interdicția produselor de import în Rusia, de export în Rusia, am uh, introdus măsuri în 10-14 zile, deci am putut să răspundem foarte rapid. Deci putem să îmbunătățim gestiunea riscului, să promovarea uh, este extrem de importantă și un alt lucru pe care l-aș solicita este să lucrați uh, în continuare pe posibilitățile de export. Avem produse pe care le putem vinde peste tot în lume Există uh, cerere foarte mare pentru, acest, pentru aceste tipuri de produse, deci vă rog nu vă întoarceți uh, spatele asupra exporturilor. Suntem, uh, avem produse care pot să aibă un rol foarte puternic pe piața mondială. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, iar acum are cuvântul pentru 4 minute domnul Binal. Vă rog. Thank you. Uh, Mulțumesc. Încep prin a răspunde la întrebarea adresată atât de mm, Clara Aguilera cât și de Ann Sander, prețul în lanț. Dacă ne uităm la prima parte a pandemiei, mm, ne dăm seama că au existat unele condiții favorabile. Cererea exista, cererea pentru legume și fructe, și după aceea Prețul mai mare s-a datorat recoltelor scăzute de anul uh, trecut. Și, da, poate că prețurile, unele dintre ele erau uh, mai uh, mari, cu 15, cu 15 10-15%, dar aceste prețuri până la urmă au uh, fost uh, absorbite cumva de lanțul de producție, pentru că să nu uităm că producătorii s-au confruntat cu o serie de costuri suplimentare. Deci prețul acesta mai mare a, a produsului fi, final a fost uh, necesar pentru a uh, acoperi costurile suplimentare. Dar acum intrăm într-o nouă etapă, costurile acestea suplimentare consist, persistă în continuare, apar noi costuri, costuri uh, pentru ambalare, reciclarea ambalajelor de asemenea și toate acestea vin peste costurile suplimentare pe care, care au apărut uh, la începutul anului. Și după aceea mai avem și presiunea asupra prețului. Uh, Asta înseamnă că dacă în mai, în iunie, că se căutau mai degrabă produsele bio, produsele de lux, situația s-a schimbat uh, complet. Asta s-a văzut și în China, de altfel, uh, după primul uh, vad consecințele valului uh, pandemiei au fost, uh, consecințele economice au fost uh, importante și asta a dus, bineînțeles, la o schimbare a comportamentului consumatorilor. De asemenea, trebuie, de asta vorbeam și despre necesitatea cuantificării efectelor negative ale Brexitului pe viitor, pentru că Brexitul va implica proceduri administrative mai complicate, va implica taxe și accize. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți pentru ca să sectorul să rămână durabil, uh, sectorul va trebui să fie capabil a acoperi toate aceste costuri suplimentare. După aceea s-a pus întrebarea ce anume e de făcut în următoarele luni. Ei, aici ar fi mai multe lucruri de spus. În primul și în primul rând, sunt de acord cu colegul Luc Van Orbeck în ceea ce privește exportul. Exportul este suferă puternic în momentul de față, trebuie să uh, să sprijinim exportul, cum anume prin confirmarea digitalizării, care a fost introdusă acum ca măsură temporară. De asemenea, mai există și alte lucruri care ar trebui să fie sprijinite, spre exemplu, uh, controlele online Uh, ar, ar putea să fie, să fie o soluție de viitor, uh, controlul online a unor livezi, spre exemplu, toate acestea ar putea, fi, uh, ar, ar putea ajuta exportul. Vedem că majoritatea fructelor și legumelor sunt vândute în primul și în primul rând pe, în, zone, în regiuni, deci există deja acest fenomen de regi, regionalizare, care nu cred că trebuie să fie neapărat uh, sprijinit uh, enorm. Iar în ceea ce privește exporturi, e nevoie de promovare, promovare, promovare. Trebuie să folosim toate instrumentele pentru a ne asigura că uh, Uh, de asemenea, consumul la nivel european crește. Suntem în continuare sub cele 400 de grame care, de legume și fructe care sunt recomandate de OMS. Deci, asta trebuie să sprijinim. Vă mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Olimpia Apostolou pentru 4 minute. Vă rog. Uh, thank you for the chance to make some uh, more uh... Mulțumesc că îmi dați ocazia de a veni cu câteva adăugiri. Uh, numeroase au fost uh, problemele ridicate în discuție de către doamnele și domnii eurodeputați. Voi încerca să răspund la cât mai multe. Mai întâi de toate, pentru sectorul nostru, negocierile care se desfășoară acum pe marginea subiectului Brexit sunt foarte importante sectorul fructelor și legumelor procesate va avea foarte mult de suferit dacă nu va exista un acord. Uh, tarifele la aceste produse pe piața britanică vor reprezenta un dezavantaj major pentru noi, cota aplic cotele aplicându-se diferit pentru piețele europene și respectiv britanică. Deci suntem extrem de îngrijorați de acest lucru și sperăm din toată inima să existe un acord chiar și în al 12-lea ceas. Cât privește sectorul fructelor procesate, acesta va fi foarte afectat sau este foarte afectat de litigiul Boeing-Airbus. Chiar dacă nu are nicio legătură, de fapt, directă cu produsele noastre, produsele noastre sunt totuși foarte afectate. Să impun tarife scăzute cu 25% și deci ne este foarte greu să continuăm să exportăm. anumite fructe au, au văzut și au văzut impuse tarife mai mari de la bun început, Exporturile de uh, conserve de piersici către Statele Unite au pierdut în valoare circa 50 de milioane de euro. Deci vă dați seama că este pentru noi o, o lovitură foarte mare și sperăm și ne dorim să se găsească cât mai curând o soluție și uh, ar fi și mai bine dacă sectorul alimentar să nu mai fie implicat în genul acesta de litigii care nu au nicio legătură cu alimentele. Cât privește prețurile la produsele noastre în timpul pandemiei, cu toate că cererea de fructe și produse procesate a fost mare și deși noi ne-am străduit din răzputeri să oferim, să aprovizionăm în consecință, prețurile nu au crescut. Un lucru care a fost foarte interesant și îmi face plăcere să spun că mulți eurodeputați știu că capacitatea companiilor străine de a uh, impune unele lucruri supermarketurilor este foarte limitată. 500 de companii nu sunt multinaționale, majoritatea sunt IMM-uri și este foarte greu să își impună voința și să urmeze, să urmărească prețurile la marile supermarketuri uh, din Uniunea Europeană, care sunt destul de puține. În ce privește aceste lanțuri de aprovizionare mai scurte, mai lungi, mai complexe, mai puțin complexe, uh, abordarea noastră este că atunci când ne dorim să nu existe tarife pentru Statele Unite, nu putem cere ca piețele noastre să fie perfect protejate în fața concurenței, iar produsele noastre să fie consumate doar pe plan local. Ceea ce însă ar trebui să se întâmple este să se protejeze standardele ridicate ale producției noastre alimentare. S-au spus, desigur, numeroase lucruri în această perioadă, însă standardele pentru uh, Uh, angajați pentru protecția mediului, pentru siguranța alimentară, sunt foarte ridicate și foarte costisitoare în Uniunea Europeană. Pentru a le putea menține, avem într-adevăr nevoie să ne putem exporta uh, exporta produsele și, să, și produsele de import să aibă același standarde. Mulțumesc! Da, mulțumim și noi experților pentru răspunsurile care au fost oferite. Desigur, <clears throat> desigur, sectorul are foarte multe probleme. Iar acum aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei uh, pentru 5 minute pentru a trage concluziile acestei dezbatere. Domnule Scanner, aveți cuvântul pentru 4 minute. Uh, thank you, Mr. Chair, and I agree with you 100%. Mulțumesc, cu mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu dumneavoastră. A fost o dezbatere foarte bogată. Uh, într-adevăr există uh, E destul de greu să uh, exprim toate ideile în patru minute, însă voi încerca. Aș dori să spun trei lucruri în contextul crizei și ce am, ce am încercat noi să facem în comisie împreună cu dumneavoastră pentru a ajuta aceste sectoare care se confruntă cu o situație dificilă. În primul rând, să ne întoarcem la normal, pentru că Uh, suntem într-o situație excepțională și cred că toate sectoarele aș dori, ar dori să revină la situația pre-COVID, când uh, piețele operau uh, normal și eficient și nu trebuiau să facă față cu perturbările masive de acum. Iar acum, în, acelea, în al doilea rând, în același context, trebuie să susținem economia europeană pentru că cetățenii sunt și ei într-o stare de mare uh, nesiguranță. Își pierd locurile de muncă. Există o creștere foarte mare a economiilor de precauție, ceea ce nu uh, crește încrederea în piețe cum ar fi cea a vinurilor, de exemplu. În al doilea rând, uh, cheie în dialogul nostru cu uh, Parlamentul. Măsurile specifice pe care le-am luat pentru susținerea sectorului au fost menite să păstreze piețele deschise, la începutul crizei, majoritatea eforturilor uh, au fost uh, menite să rezolve cozile de la frontiere, să nu existe blocaje pentru lucrătorii sezonieri, ca companiile de procesare să aibă acces la ingrediente și la ambalaje. Și acest lucru este trecut cu vedere atunci când oamenii cer comisiei să intervină. Uh, oamenii cer de obicei bani, însă lucrurile care contează foarte mult uh, au fost și eforturile noastre de a păstra piețele deschise. Uh, susținerea pentru fermieri nu contează nimic dacă acest produs nu ajunge pe piață și de aceea am lucrat de la bun început pentru a redresa aceste obstacole. Deci, dialogul nostru cu Comisia dumneavoastră atunci și în Consiliul Agri a pus accentul pe aceste aspecte în legătură cu măsurile specifice în sectorul vinurilor și în, uh, pentru fructe și legume. Am adoptat măs- un pachet mare de măsuri uh, și comisia dumneavoastră a considerat că nu am mers suficient de departe. am intrat într-un dialog și am prezentat un nou set de măsuri și am, a fost o combinație a ceea ce am introdus noi, um, uh, distilare de criză, stocare de urgență, creșterea flexibilității, uh, controle la fața locului mai ușoare, cred că au uh, fost un element crucial. Însă principala provocare pentru acest sector este să cheltuie banii disponibili. În uh, fiecare an, în programele pentru sector, avem uh, uh, bani insuficienți, că, insuficient cheltuiți. Inclusiv în acest an, anul financiar care tocmai s-a încheiat. Încă avem o subcheltuire de 10-15% și este foarte important ca anul viitor să evităm o asemenea situație. Cu, și pachetul de măsuri la care lucrează Comisia acum, ca răspuns la solicitările dumneavoastră, trebuie să fie utilizate pe deplin pentru ca acești bani să ajungă la producători. Trecând mai departe la aspectul comercial, dimensiunea comercială, nu o să intru în toate aspectele, însă există câteva dosare care reprezintă un risc real pentru ambele sectoare. Mai multe intervenții au menționat uh, disputa Airbus-Boeing cu Statele Unite. Comisia a spus că vrea să negocieze uh, și vrea să evite o situație în care pierd ambele părți. Acum Comisia a fost autorizată să impună tarife asupra importurilor din Statele Unite, însă noi vrem să negociem o soluție care să aibă loc cu minim de intervenție publică. Însă, dacă va fi necesar, uh, Comisia are în vedere uh, și impunerea tarifelor produselor din Statele Unite. S-a menționat Brexitul, o provocare pentru sectorul fructelor și legumelor, chiar și când, în eventualitatea unui acord, este un risc ca controlele să fie introduse în Regatul Unit, care să pună bariere în calea exporturilor noastre. Standardele menționate de o serie de intervenienți, bineînțeles, trebuie să promovăm exporturile și trebuie să ne asigurăm că importurile în Uniunea Europeană Uh, îndeplinesc cerințele și trebuie să examinăm îndeaproape inițiativele care vor fi lansate în programul Farm to Fork pentru a îmbunătăți durabilitatea importurilor, pentru ca producătorii noștri nu sunt, uh, să nu fie subminați de concurența neloială din statele terțe. Mă opresc aici, domnule președinte. Vă mulțumim și noi, domnule director. Mulțumim încă o dată celor care ne-au făcut astăzi uh, intervențiile, atât colegilor europarlamentari cât și experților noștri, dat fiind faptul că, iată, uh, problemele din sectoare sunt multiple. În același timp, astăzi am avut parte de um, câteva recomandări din partea experților, care cu siguranță vor fi luate în calcul în perioada următoare. Desigur, uh, dezbaterea este departe de a fi încheiată, deoarece problemele din aceste sectoare sunt multiple, cum de altfel sunt și în alte sectoare probleme și în același timp uh, vom continua cooperarea cu uh, Comisia Europeană, convinși fiind de faptul că împreună vom găsi cele mai bune soluții pentru a sprijini fermierii din întreaga Uniune Europeană. Ce este foarte important este faptul că, iată, săptămâna trecută am reușit să adoptăm în plenul Parlamentului cele trei uh, regulamente care um, se vor constitui în uh, niște instrumente extrem de puternice la îndemâna fermierilor, deopotrivă și în același timp și la îndemâna consumatorilor. În același timp, suntem convinși cu toții că um, statele membre trebuie să beneficieze de o flexibilitate sporită în implementarea acestor proiecte acestor regulamente deoarece uh, uniunea europeană se bucură de o diversitate sporită și de o mare complexitate astfel încât aceste politici trebuie să fie adaptate la realitățile din teren. și aș concluziona legat de sectorul fructelor și uh, legumelor o chestiune extrem de importantă care din păcate nu a fost atinsă de către uh, experți cea a programului privind fructele și legumele în școli. Este un program, în opinia mea, care trebuie să fie continuat uh, și sprijinit de la nivel european și, evident, și la nivelul statelor naționale, deoarece acest program, pe de-o parte, vine și se constituie într-un sprijin real pentru producătorii locali, care pot să-și valorifice producția în lanțul scurt de aprovizionare, dar, pe de altă parte, are și un profund element educațional pentru populația tânără, care încă de, din uh, vârsta fragedă este conștientizată să consume sănătos și în același timp fructe și legume, uh, conștienți fiind de faptul că acestea asigură o sănătate sporită. Cu acestea fiind spuse, mulțumindu-vă uh, tuturor pentru participare, în primul rând uh, colegilor europarlamentari, experților și, bineînțeles, interpreților și serviciului tehnic, ne vedem cu toții dimineața începând cu ora 9. O seară bună tuturor!